gunoi datorită lui Nelson Mandela și Africa de Sud a transformat într-o democrație și de aceea doream să îl salutăm astăzi. Thank you, colleagues. Now we move over to the Mulțumesc, dragi colegi. Acum trecem la voturi. Primul punct este votul uh, cu procedură simplificată asupra raportului domnului Albertini asupra instrumentului de ajutor pentru preaderare. Este un vot cu apel nominal. Să deschis votul. Everybody's voted. A votat toată lumea. S-a închis votul. Rezultatul este clar, 578 de voturi pentru și 22 împotrivă. <laughs> Congratulazione, Mr. Albertini. Felicitări, domnule Albertini, spune președintele. Next item again. Următorul punct, din nou vot cu procedură simplificată asupra raportului domnului Maștalca asupra Um, alocațiilor pentru uh, copii și celelalte forme de um, um, ajutor pentru alți membri la familie, deci mesele de întreținere, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Voted. A votat toată lumea? Just. S-a închis votul. And again it's been adopted with a clear... Și s-a adoptat din nou cu o majoritate clară. The next item is the vote on the report by Madame Gay. Acum trecem la votul asupra raportului doamnei Gonț, asupra programului comunitar pentru ocupare și solidaritate socială. Înainte de a vota, îi dau cuvântul doamnei Gonț. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru ajutorul dumnealor în timpul acestor negocieri care au fost deosebit de dificile. Mulțumesc și comisiei competente în fond și de asemenea